mi-a comunicat numirea sa în funcția de secretar de stat în cadrul guvernului maghiar, cu începere uh, cu data de 1 septembrie 2010. Parlamentul ia act de această informație și conform cu articolul 7 alineatul 1 actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin sufragiu universal direct și în conformitate cu articolul 4 alineatele 1 și 4 ale regulamentului, constată că locul domniei sale este vacant, începând cu data de 1, 1 septembrie 2010. Acestea au fost anunțurile și informațiile din partea președinției. Iar acum trecem la ordinea de zi a reuniunii de astăzi. Proiectul definitiv al ordinii de zi a fost adoptat de conferința președinților pe data de 2 septembrie în conformitate cu articolul 137 al regulamentului a va fost